Make a start on, on... Dragi colegi, haideți să începem. Ședința noastră după amiază cu punctul 14 care se referă la Brexit. Vom avea o discuție pe baza unui studiu legat de posibilele efecte ale Brexitului asupra politicilor Uniunii Europene în domeniul umanitar și de dezvoltare. După cum știm cu toții, primul ministru al Marea Britanie a anunțat că o să declanșeze articolul 50 uh, uh, din tratatul pentru Uniunea Europeană pe 29 martie. Nu pot să vă spun, să vă ascund faptul că suntem, sunt foarte dezamăgită de faptul că am ajuns aici. Iată, suntem pe cale să ieșim din Narpană. La coordonatori am discutat, sigur, care ar putea să fie impactul asupra politicii noastre și am vorbit cu Guy Verhofstadt cu privire la discuțiile sale cu Michel Barnier și cu ceilalți negociatori al Uniunii Europene cu privire la procesul Brexit. Nu am avut discuții așadar, dar e prima oară când discutăm în comisie posibilele implicații ale Brexitului și pentru a facilita activitatea noastră, care va fi importantă, l-am numit pe Charles Goerens, din partea grupului um, ALDE, care va fi punctul nostru focal la Brexit. El va conduce discuțiile și va regrupa contribuțiile noastre de-a lungul procesului acesta care va dura uh, 2 ani de acum înainte. Am mai cerut și sprijin din afară, sprijinul unui experți. Am comandat un studiu pe care îl vom uh, uh asculta astăzi. Avem și un exemplar uh, Mai sunt uh, exemplare și cred că este și pe... Nu e, nu e încă pe site-ul comisiei pentru că nu este oficial, dar uh, mai sunt câteva exemplare astfel încât să puteți să urmăriți, dar avem um, um, oricum prezentarea PowerPoint. Autorii sunt Iliana Olivier și Aitor Perez, care sunt uh, cercetători la Institutul Regal de la Madrid au alcătuit o serie de scenarii cu privire la ce s-ar putea întâmpla și ne bucurăm să avem astăzi uh, prezenți. Așteptăm cu mare interes să um, vă ascultăm. Cine vrea să înceapă? Doamna Olivier, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult! Bună ziua tuturor! În primul rând, Raportul este redactat în engleză, la fel și prezentarea. O să facem prezentarea orală în spaniolă. În 10 minute aș dori să prezint o serie dintre ideile din acest raport. O să mă refer la metodologie, la um, ideea dezvoltării în procesul um, Brexitului, ce releva țară și apoi o să-i dau cuvântul colegului Perez care ne va spune mai concret care sunt rezultatele diferitelor tipuri de consecințe ale Brexitului asupra ajutoarelor oferite de Uniunea Europeană. Ce am făcut noi în activitatea noastră? E bine, am încercat să tratăm posibilele implicații ale Brexitului asupra politicilor de dezvoltare și de ajutor umanitar, am făcut acest lucru făcând o serie de uh, presupuneri de la care am plecat, o să vi le explic pe larg, însă vreau să vă spun că um, studiul este încă în curs și că sunt multe incertitudini. De aceea, în studii, am um, evaluat uh, consecințele în trei uh, scenarii diferite în care ne-am găsit uh, după procesul de Brexit. Uh, după aceea ajungem la niște rezultate, o să vă spunem cum am făcut și impactul uh, asupra um, ajutorilor oferite de Uniunea Europeană ar fi între 1 și 3% și după aceea acest lucru a afectat și cota mondială care vine din partea Uniunii Europene către statele în curs de dezvoltare. Poate să existe o reducere de 10 până la 13%, dar uh, cifrele acestea s-ar putea să fie revizuite dacă, de exemplu, s-ar anunța o serie de scăderi uh, din partea ajutoarelor uh, oferite de Statele Unite, de exemplu. Dacă ne concentrăm pe ce primesc cei din vecinătatea Uniunii Europene, în Europa de Est și în zona Mediteranei, impactul ar fi între 1 și 4% al ajutoarelor primite. Dar cum am ajuns la rezultatele acestea? E bine, colegul meu uh, vă va explica mai pe larg. Eu aș dori, în primul rând, să vă spun că, deși politica Uniunii Europene de Dezvoltare n-a fost, nu este și probabil că nu va fi una dintre tematicele cele mai um, uh, problematice în contextul Brexit, reprezintă totuși o dimensiune foarte relevantă, mai ales pentru acțiunea externă a statelor membre și a Uniunii Europene în ansamblul său. Uniunea Europeană înseamnă toate statele membre și instituțiile europene, acestea oferă cam jumătate din uh, ajutoarele oficiale la nivel mondial. Deci este donatorul principal. Asta pentru că anumite state membre, prin diferite angajamente, de exemplu, Regatul Unit um, are un angajament de 0,7 din PIB pe care îl oferă pentru ajutoare, pentru asistență, și dacă ținem cont de ponderea acestui stat, e bine, până la urmă e un stat care are un rol foarte important. Deci, efectele Brexitului asupra politicii Uniunii Europene de dezvoltare și în politica umanitară reprezintă o chestiune relevantă. În afară de faptul că mm, sunt multe incertitudini, ce vă mai putem spune mm, este că noi am plecat de la o serie de mm, presupuneri, am făcut o serie de scenarii. Da, există cumva o abordare rigidă, dar am vrut să ne încadrăm în niște limite ca să putem să ajungem la niște concluzii de tipul celor care se cereau într-un astfel de studiu. Noi ne-am gândit la tot felul de date pe ipoteze concrete. Presupunerile pe care le-am um, uh, descris în uh, prima parte a acestui slide sunt că uh, Regatul Unit va ieși din Uniunea Europeană, concret. Este un scenariu mai mult decât probabil, așa cum s-a indicat adineauri, și în plus era evident esențial să facem această presupunere ca să putem realiza studiul. Mai sunt două presupuneri, eh, două premise care se referă la modul în care vor evolua Regatul Unit și Uniunea Europeană. Se presupune că PIB-ul eh, Regatului Unit și al Uniunii Europene o presupune că vor rămâne cam în aceleași proporții de aici până la 2020, acesta fiind scenariul în care ne încadrăm. în evaluarea noastră a impactului Brexitului asupra asistenței europene. Acest lucru corespunde cu evaluările făcute de FMI sau OCD. De asemenea, punem că nu vor fi variații foarte mari în monedele uh, euro, lira sterlină și celelalte ale statelor membre care sunt legate de euro. Deci, am, n-am presupus că ar fi uh, variații foarte mari. Deci noi ne-am gândit să nu ne gândim la o depreciere enormă, pentru că ar fi fost mult prea complexă analiza impactului. Pentru noi era important să lăsăm anumite variabile în afara analizei noastre. De asemenea, am presupus că angajamentele uh, financiare ale statelor membre se vor uh, păstra până în 2020. Vor fi, pe de o parte, noi perspective financiare multianuale, apoi uh, va expira și acordul la nu și 2020 va fi, de asemenea, anul în care se va materializa ieșirea Regatului Unit. Ținând cont de toate aceste aspecte, am examinat uh, um, ipo ipotezele și apoi am văzut um, ce, ce se va întâmpla, pe de-o parte, cu bugetul, apoi modul în care uh, s-ar face alocările pe sectoare, în funcție de uh, poziția geografică, pe instrumente și, de asemenea, ce s-ar putea întâmpla Uh, cu colaborarea între Uniunea Europeană și Regatul Unit în uh, materie de uh, dezvoltare și ajutor umanitar. Cât despre bugetul Regatului Unit pentru ajutor umanitar, angajamentul de 0,7% este unul consacrat în lege. Dar există anumite sectoare care vor să schimbe acest angajament și s-ar putea să existe o reducere semnificativă a ajutoarelor din partea Regatului Unit, pentru că se va acorda prioritate problemelor interne mai degrabă și dacă ar apărea, de exemplu, o depreciere semnificativă a lirei sterline, acest lucru sigur avea o repercusiune asupra bugetului pentru ajutor umanitar, însă există și posibilitatea să rămână în picioare acest angajament. De fapt, ministrul uh, pentru dezvoltare din Legatul Unit a insistat asupra acestui lucru chiar ieri. Reducerea ar putea să fie practic de orice ordin, dar noi am ales totuși o cifră ca să putem să facem un studiu de impact. Am venit cu o presupunere de scădere de 30%. Ar fi cumva media reducerilor ajutoarelor care au avut loc în diferite state membre din Uniunea Europeană, în statele unde chiar s-a redus angajamentul de ajutor ca urmare a crizei economice din uh, ultimii ani sau pentru că au ajuns la putere partide mai conservatoare sau mai concentrate pe agenda națională. Deci acest 30% a venit ca urmare a combinării diferitelor uh, scenarii și um, am ținut cont de exemplu că în Spania s-a făcut o scădere de 75% în ajutoarele oferite de când a, a avut probleme legate de criză. Am făcut de aseria, de asemenea o serie de Eh, interviuri eh, și ne-am bazat pe eh, studii, pe date și ne-am gândit că ar putea să apară două posibilități. S-ar putea ca ajutoarele, în forma lor, să capete un tipar mai realist, să spunem, în sensul realismului politic și s-ar putea ca fondurile să fie canalizate mai degrabă prin uh, acorduri bilaterale de asistență. Cât despre împărțirea geografică, aceasta ar urma aceste programe bilaterale și din punct de vedere al sectoarelor, probabil că s-ar concentra mai degrabă pe infrastructuri economice. Noi ne-am bazat pe diferitele Uh, declarații ale Ministrei pentru Dezvoltare, care și înainte de a veni uh, pe post și după aceea a făcut asocieri um, între asistență și interesele naționale, uh, accentuând foarte mult interesele comerciale, comerțul internațional, practic, al Regatului Unit. Din punct de vedere a acestei distribuții, ajutorul ar putea de asemenea să păstreze Um, și un tipar mai european. Asta pentru că, în mare măsură, uh, ajutorul canalizat prin instituțiile europene se alinează cu multe dintre obiectivele care sunt menționate în mod explicit uh, când e vorba de sprijinul britanic și în obiectivele de dezvoltare și în revizuirea publicată recent, la finalul anului trecut. Dacă așa ar sta lucrurile, adică dacă ajutorul britanic ar urma un tipar mai degrabă european, atunci această asistență s-ar face prin aceleași canale, aceeași distribuție geografică și sectorială ca um, în prezent, ca cele ale Uniunii Europene de acum. Și mai este și o a treia posibilitate, și anume ca ajutoarele acestea să urmeze un tipar, să-l numim cosmopolit mondial, globalist, dacă putem să spunem așa. Adică ajutoarele care înainte au fost canalizate prin instituții europene ar urma un uh, model geografic și sectorial uh, ca um, acelea folosite de ajutorul britanic prin uh, acordurile multilaterale. Cât despre posibilitățile de colaborare aici, am um, făcut presupuneri legate de un comportament dihotomic. Ori Regatul Unit demonstrează o voință de a colabora cu Uniunea Europeană după oficializarea Brexitului și pe parte exclusivă de ajutor umanitar și dezvoltare, ori nu. Noi putem să presupunem că um, va exista o coerență aici, că există scenarii alternative și că, alternativ și în fiecare mm, scenariu există un comportament coerent și când e vorba de alocare, și când e vorba de distribuție, și când e vorba de canalele folosite și uh, când e vorba de voința de a colabora cu Uniunea Europeană sau nu. am definit aceste scenarii posibile, uh, numindu-le scenariul naționalist, cel realist și cel cosmopolit. În primul dintre acestea, ajutorul se reduce cu 30%, așa cum spuneam la început, apoi tiparul de distribuție ar fi realist, s-ar uh, face uh, prin programe bilaterale, dacă înainte se făcea prin instituții europene, și distribuția s-ar face pentru infrastructuri economice doar și probabil că n-ar fi posibilități de colaborare între Uniunea Europeană și Regatul Unit. În scenariul realist se păstrează caracteristicile ajutorului, la fel și colaborarea, probabil că va fi puțină sau deloc, dar se păstrează volumul ajutoarelor. Și aici au fost mai multe declarații ale ministrei um, britanice pentru dezvoltare, precum și ai, ai discu- discuții cu alți membri ai uh, guvernului britanic, în care se spune că da, este din Europeană, dar legatul din nu e și din uh, mediul acesta, pentru că trebuie să se păstreze totuși uh, angajamente mari când e vorba de politica externă. Și în ultimul scenariu, cosmopolit, am presupus că ajutorul canalizat înainte prin instituțiile europene parțial ar rămâne canalizat uh, în comun, poate nu neapărat prin instituții europene, dar prin participarea în niște mecanisme europene în care s-ar putea alătura Regatul Unit Uniunii Europene. Deci, Multe dintre caracteristicile ajutoarelor Uniunii Europene sunt comune cu prioritățile Regatului Unit, lucru care a fost exprimat uh, și în um, raportul uh, privind ajutorul oferit de Regatul Unit de anul trecut. De la misma manera, pero quizás sí podría. Poate că pe baza acestui model s-ar putea aloca jumătate din ajutor. O altă jumătate în acest scenariu cosmopolit probabil ar, s-ar potrivi mai bine modelului multilateral. Aceleași mecanisme, aceeași distribuție geografică, ca și în cazul ajutorului multilateral britanic. Și în acest caz există posibilități de colaborare între Regatul Unit și UE. În perioada post-Brexit. Cam asta ar fi cadrul scenariilor pe care le-am elaborat pentru a putea evalua cum stau lucrurile în acest perimetru cu toate aceste variabile, ca să vedem care ar putea să fie efectele financiare, politice și operaționale ale Brexitului. Și de aici, pentru rezultate mai concrete, colegul meu, Aitor va, ar, vă va explica cum stau lucrurile. Mulțumesc, Iliana. Foarte repede, câteva informații care reflectă acest impact. Pentru că raportul este un raport uh, în detaliu care evaluează lucrurile în perspectivă și are aceste trei scenarii cu un regat unit mai naționalist, mai realist și mai cosmopolit și am văzut cum uh, există variabile care schimbă lucrurile în cadrul fiecărui scenariu în funcție de deciziile politicii de dezvoltare. În acest tabel, nu știu dacă îl vedeți în detaliu, este un tabel care se repetă în, tabe- în raport și avem în milioane de dolari care ar fi impactul tuturor acestor situații. În orice caz, în calculele noastre am folosit date care țin de statisticile pentru ajutor ale OCDE. Am încercat să le rezolvăm, să le rezumăm și să rezolvăm probleme de calcul destul de complexe care adesea necesită consolidare de date atunci când se folosesc exclusiv surse europene, pentru că ajutoarea de dez, uh, ajutorul pentru dezvoltare este fragmentat pe mai multe instrumente, fiecare cu regulile lor, cu calendarul lor. Și avem aceste date consolidate de la OCDE și cele referitoare la ajutorul oficial pentru dezvoltare și putem spune că impactul Uh, Brexitului asupra politicii de dezvoltare va fi cam la 2 miliarde de dolari, care este partea care venea din partea Regatului Unit. În situația pre-Brexit avem 11 miliarde 500 de milioane de dolari și avem și această reducere posibilă jumătate dacă se păstrează contribuțiile și trebuie să negociem uh, între regiuni este dificil să se păstreze același volum, dar în orice caz o să vorbim de o reducere de aproximativ 7,5% din buget. Acest impact financiar în ce măsură este relevant? Dacă obiectivele sunt dezvoltarea, reducerea sărăciei și Regatul Unit și Uniunea Europeană separat uh, împărtășesc aceste obiective, atunci impactul financiar va fi unul relativ. Doar în situația în care Brexitul este un pas în plus către drumul spre naționalism, deci doar în această situație putem vorbi despre o reducere a volumului de finanțare disponibilă pentru dezvoltare. În acest caz, estimăm că la nivel global, impactul ar fi de 3%, deci nu e chiar așa de alarmant. Ajutorul pentru dezvoltare acoperă obiective de dezvoltare, dar există și o serie de uh, consecințe legate de prezența unei puteri la nivel global, capacitatea de influență. Deci există și alte cifre care ne interesează pentru a dimensiona acest efect. De exemplu, care este ponderea Uniunii Europene în ajutorul pentru dezvoltare la nivel global. Statele membre și Comisia gestionează peste jumătate din bugetul acesta, cu ieșirea Regatului Unit, să spunem că 50% din contribuția britanică se canalizează prin instituțiile europene, asta nu se va întâmpla. Dar e o cifră simbolică folosită de instituțiile europene în discursul privind rolul acestor al lume. Bun, dacă Regatul Unit iese, nu vom mai putea vorbi de peste 50% din buget gestionat de UE. Dacă ne axăm pe fiecare țară, o să vedem că vor fi scăderi mari. La nivel multilateral, înainte de Brexit, avem 61%, peste 61% finanțare. După Brexit, vom avea 49-52%. Alte impacturi la nivelul UE ar avea legătură cu zonele geografice prioritare țările din vecinătate cu o realocare a resurselor de la Bruxelles la Londra vor avea de suferit și nu vor mai primi 8, peste 18 milioane de dolari, ci vor ajunge între 16.500-16.200 milioane. Și mai avem și impactul financiar, politic și operațional și o serie de o să vă arăt o serie de imagini care au legătură cu secțiunea 6 a raportului, unde am încercat să vedem care ar fi opțiunile Uniunii Europene și care ar fi impactul combinat al tuturor acestor efecte al ieșirii Regatului Unit și efectul uh, reacției uh, instituțiilor europene înainte de ieșirea Regatului Unit. Prin urmare, uh, sunt foarte, e foarte simplu să estimăm care va fi impactul. Instituțiile europene pot să păstreze volumul de ajutor cu acea lipsă de 15% după ieșirea Brexitului sau pot compensa cel 15% cu contribuții din partea altor state. Pentru că trebuie să se construiască câteva elemente pentru a reface profilul pe care vrea să-l aibă Uniunea Europeană în lume după Brexit. Trebuie să analizeze cum, care va fi impactul asupra politicii sale de dezvoltare. Strategia globală, evident, prevede un rol și mai intens al UE la nivel global, dar se pune accent și pe priorități și pe atenția locată regiunilor din vecinătate. În plus, nimeni nu vorbește despre a crește nivelul cheltuielilor în UE, deci Uniunea Europeană Rămâne de văzut dacă își va concentra resursele pe acest rol al său de actor global sau se va concentra pentru vecinătate și va alege să fie o putere regională. În aceste opțiuni politici pe care le-am analizat, am avut în vedere toate aceste posibilități. În cazul în care UE alege să joace un rol global și avem un uh, regat unit mai naționalist, Eh, există posibilitatea de a, nevoia de a crește volumul ajutoarelor. Ne-am gândit și la o situație în care UE optează pur și simplu să-și consolideze rolul regional și niciunul dintre scenariile care ar duce la compensații din partea celor 27 de statele rămase ar acoperi cele 15% ce dispar cu Regatul Unit. În ceea ce privește impactul politic, am putea da o interpretare similară situației. În cazul în care avem un regat unit naționalist, dacă Uniunea optează clar să joace un rol la nivel global, va fi nevoie să-și crească um, ajutorul, nivelul ajutorului oferit și nu credem că se va rezolva doar cu o schimbă, schimbare la uh, la nivelul structurii geografice. În cazul în care UE dorește să aibă un profil regional, ajutorul respectiv nu va crește și accentul se va redistribui asupra țărilor din vecinătate, astfel încât acești 15% să aibă impact în principal asupra țărilor din Africa, Caraibe și Pacific. Asta ar fi un impact mai mic în cazul în care Regatul Unit, cu o abordare cosmopolită, ar dori să-și păstreze aproximativ 50% din contribuțiile la politica europeană de dezvoltare. Și avem și secțiunea 6.3 în finalul raportului, unde sunt clarificate anumite aspecte care țin de posibilele opțiuni ale UE din punct de vedere operațional în politica de dezvoltare. Ne-am axat, în primul rând, pe modul în care se canalizează fondurile și modul în care Uniunea Europeană colaborează cu diferiți jucători de trei tipuri de uh, țările, guvernele, sistemul multilateral și actorii non-statali, adică ONG-urile. În acest sens, concludem că Brexitul nu presupune nicio pierdere esențiale de capacități operaționale pentru Uniunea Europeană și am conchis că, în general, avem cam aceleași procente, avem același mix de instrumente pe care în prezent le folosește Comisia Europeană pentru a-și distribui ajutorul. Mix care va putea fi folosit și după Brexit. Asta a dat naștere la semne de întrebare cu privire la o posibilă pierdere de capacitate operațională a Comisiei ca urmare a pierderii de legături, să spunem, cu ONG-urile britanice, însă în raportul nostru noi am spus că această pierdere pe care am analizat-o din perspectiva ajutorului umanitar și al ajutorului pentru dezvoltare, ce am arătat că nu e o pierdere semnificativă de capacitate pentru instituțiile UE. La final există o serie de aspecte, la finalul raportului, care arată situația aceasta cu care se confruntă Uniunea Europeană, ce trebuie să alege între a fi cu adevărat un actor global și uh, menținerea unei prezențe pe plan regional. Deci dorește să fie prezentă în întreaga lume sau să se axeze pe problemele vecinătății. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! După cum ne-ați spus Concluziile acestea și recomandările se bazează pe multe ipoteze. Deocamdată nu vom ști ce se va întâmpla în negocieri, ce opțiuni va prezenta guvernul britanic, ce vor spune partenerii noștri când se uh, vor lansa aceste discuții. și al are cuvântul. Va fi punctul nostru de contact pe Brexit cu negocierile, Charles. Reintroduire mon propos uh, par une citation de Vreau să mă refer la ceea ce a spus euh, Joseph Luns, un euh, fost ministru olandez de externe, când imediat după formarea guvernului, echipa de afaceri externe deja fusese consolidată, a spus că cu cât un stat își restrânge suprafața geografică, cu atât lumea de afară e mai mare. Așa se întâmplă și în cazul de față. Cei care spun că Brexitul nu va schimba mare lucru, din punctul de vedere al dezvoltării, eu cred că se înșală. Va schimba totul și consecințele politice pot fi considerabile. Aici avem de-a face cu o țară care a fost foarte credincioasă în ceea ce privește transpunerea în realitate a angajamentelor luate, mai ales în ceea ce privește finanțarea pentru țările în curs de dezvoltare. Și deci plecarea va cântări de două ori Comisia va fi redusă în mijloacele sale de acțiune și statele membre, și asta este o consecință politică, în raportul de forțe între statele membre și Comisie, statele membre vor avea un rol mai important. Și acest lucru este contrar spiritului de la Lisabona, unde eforturile statelor membre și eforturile UE ar trebui să ajungă într-o convergență. Tocmai am ieșit dintr-o reuniune unde am văzut uh, Uh, care sunt uh, problemele cu care se confruntă statele membre. Sunt la an lumină de obiectivele la care uh, se abonaseră în urmă cu câțiva ani. Nici măcar nu reușesc să impună ca obligatorie foaia de parcurs cu creșterea lineară a fondurilor din 2015 în 2030. O țară care plătea 0,4% în 2015 ar trebui să ajungă la 0,7% în 2030 și ar trebui să-și crească linear uh, acest buget pentru dezvoltare. Din câte știu eu, cu excepția Regatului Unit, nu există nicio, uh, niciun stat care să fie atins acest obiectiv care să facă acest efort în maniera pe care am explicat-o. Deci deja am pierdut 2 ani Și în ceea ce privește momentul de față, trebuie să ne uităm și la celelalte impacte ale Brexitului uh, asupra dezvoltării. Când uh, Regatul Unit va pleca din UE, vom pierde un contribuitor net. În ciuda șecului britanic, cecului britanic, care primește 6 miliarde de euro înapoi de la UE pe an, vom pierde o contribuție netă aproximativ de același nivel. Și statele membre care negociază viitoarele bugete ale Uniunii Europene, veți vedea ce se va întâmpla. Politica de ajutor pentru dezvoltare va fi uh, luată la concurență cu pacul. Deci se va încerca să, pentru cei care nu sunt de părerea noastră și pentru care dezvoltarea nu are niciun fel de importanță sau are importanță redusă, pentru aceștia, politica de ajutor pentru dezvoltare va deveni o variabilă de ajustare pentru celelalte politici. Pentru că nu o să-mi spuneți că statele membre sunt dispuse să-și crească cheltuielile atâta vreme cât cei care descoperă vocația de a se îmbogăți un pic uh, sunt uh, în categoria țărilor pe care le numim contribuitori uh, neți, deși le numim greșit așa, pentru că de obicei primesc mai mulți bani înapoi de la UE. Deci eu sunt destul de îngrijorat de ce se întâmplă. Scenariile Uh, cu Brexitul nu știu exact ce se va întâmpla, eu nu reușesc să citesc în zatul de cafea ce se va întâmpla. Dacă Regatul Unit va rămâne alături de noi, trebuie să facem toate eforturile, inclusiv în comisia noastră, pentru a avea un punct de vedere comun în ceea ce privește ce se va întâmpla cu o delegație de la Casa Comunelor. Deci, Uniunea Europeană va fi slăbită, asta e foarte clar. Fondul European de Dezvoltare nu va mai avea mijloacele necesare pentru a-și respecta angajamentele luate de Uniunea Europeană. Vom reuși pe termen scurt, într-o perioadă de tranziție, să convingem Regatul Unit să contribuie până la finalul programului cu alocările naționale nu e deloc sigur. În uh, cadrul fondurilor fiduciare care se adaugă contribuțiilor Comisiei, vom uh, fi lipsiți de resursele britanice riscăm să fim nevoiți să reajustăm uh, programele din țările în curs de dezvoltare. Deci toate astea ne vor crea niște probleme cât casa. Dacă vorbeam de o țară cu o contribuție mică care să plece din Uniunea Europeană, nu ar fi fost atât de dramatică situația cum este acum. Uh, și apoi, la nivel conceptual, aici ar trebui să ne punem întrebări. Care va fi concepția viitoare a politicii de dezvoltare? Într-un scenariu în care Regatul Unit va rămâne partener, un partener important al Uniunii Europene, mai ales în cadrul politicii cu, ACE, cu țările ACP, în acest caz, Regatul Unit, care va fi un membru exterior, va avea o pondere la fel de mare sau poate chiar mai mare decât un stat membru al Uniunii Europene. Deci trebuie să încercăm să definim o plajă comună acolo unde se pot regăsi britanicii. Cred că politica lor de până acum a fost inspirată de bun simț și de un talent pragmatic, pentru că nu există o țară mai pragmatică din punct de vedere politic și al relațiilor externe decât Regatul Unit. Deci va trebui, din punctul meu de vedere, să luptăm pentru a ține cât mai aproape această țară de politica europeană de dezvoltare. Cum să reacționăm la slăbirea financiară, la reducerea ajutorului public pentru dezvoltare? Încă o dată, încep să mă satur să repet chestia asta la fiecare ședință. Dacă toate țările și-ar îndeplini obiectivele de 0,7% în 3 sau 4 ani, am fi la același nivel de cheltuieli ca în momentul de față cu regatul unit. Deci, peste 4 ani vom fi la același nivel uh, ca astăzi, atunci fiind fără regatul unit. Deci este o chestiune de voință și de alegere politică. Va trebui să facem ceva și aici, la Parlamentul European. Va trebui să spunem acest lucru în gura mare. Să subliniem impactul negativ și să avem o reacție politică pertinentă și relevantă pentru această problemă. Deci, cred că va fi o problemă destul de mare, pentru că politica de ajutor pentru dezvoltare uh, este cea care stă la baza umanismului european și cred că este o prioritate pentru noi toți și ar trebui, dincolo de această comisie, să avem un mesaj foarte puternic, să nu așteptăm prea mult, pentru că doi ani de negocieri vor trece foarte repede și ar trebui să avem niște idei foarte clare. Dacă vrem să mișcăm lucrurile, trebuie să le manifestăm încă din prezent. Mulțumesc foarte mult! pentru această privire de ansamblu a subiectelor și gravitatea subiectului și sunt de acord cu tine, tocmai am plecat dintr-o reuniune în care am vorbit despre un nou consens. Este un scenariu destul de optimist să ne închipuim că statele membre vor acoperi această discrepanță, această lipsă a finanțării, pentru că nu ăsta este mesajul pe care l auzeam mai devreme. Domnul Gheorens, am uitat să spun ceva mai devreme. Domnul Perez a spus că una din alegerile politice ar putea fi să privilegiem pe unii sau pe alții. Doctrina doamnei Mogherini a consolidat încă o dată dorința Uniunii Europene să fie actor global. Deci, vedeți care va fi percepția creată și care vor fi temerile suscitate de toate aceste dezbateri. Bun, deocamdată mai am încă doi uh, eurodeputați, domnul Neuser și Enrique Guerrero. Dacă mai dorește cineva să intervină, vă rog să ne spuneți. Ja, <clears throat> vielen Dank. Äh, mir ist ganz am Schluss noch... Äh, Mulțumesc foarte mult. Tocmai mi-a venit o idee acum, pe final. Un aspect tangibil legat de uh, consensul de 0,7%. Argumentul că Regatul Unit pleacă încă nu a fost folosit, de fapt. Poate este un punct de vedere care ar trebui să fie folosit undeva. Cred că nu putem decât să ne imaginăm care va fi efectul Brexit asupra ajutorului pentru dezvoltare. Um, trei actori vor pierde, vor avea de pierdut Uniunea Europeană, mai ales când vine vorba despre dezvoltare și cooperare, va pierde relevanță politică. În al doilea rând, Regatul Unit va avea de pierdut, pentru că pe viitor va fi mai izolat în eforturile sale de dezvoltare și, în al treilea rând, oamenii vor avea de pierdut, oamenii afectați în țările respective, care vor avea posibilități mai scăzute și vor avea mai, puține, uh, mai, mai puțin sprijin și susținere pe viitor. Bineînțeles, deocamdată lucrurile sunt în aer, dar un lucru de care nu s-a ținut cont și care este foarte tangibil și care ar putea avea un impact direct asupra Regatului Unit este că Regatul Unit este încă legat de Uniunea Europeană chiar dacă Brexitul va avea loc în 2019. Deci Regatul Unit este legat de CFM cel puțin până în 2020 și Regatul Unit trebuie să-și respecte acordurile care au fost convenite până în 2020 și acest lucru trebuie luat în calcul și trebuie spus foarte clar că aceste angajamente sunt obligatorii din punct de vedere juridic și aceste acorduri nu pot fi încălcate. Și apoi ne întrebăm care va fi legătura cu țările ACP după acordul de la Cotonou. Va exista o oportunitate de cooperare sau Regatul Unit va merge într-o direcție în care să continue această muncă, dar mai degrabă în Commonwealth decât uh, prin intermediul UE. Toate acestea sunt subiecte care trebuie să fie luate în calcul. Pentru noi și pentru partenerii noștri sunt de acord cu ceea ce a spus Charles. Trebuie să ne asigurăm că Regatul Unit este cât mai aproape de Uniunea Europeană și rămâne în continuare așa. Trebuie să salvăm ce se mai poate salva. Mulțumesc, Enrique Guerrero. Si, eh... Am cerut cuvântul și am vrut să fac o glumă vorbind despre prezența britanică la prezidiu cu Ian și Linda da, îmi am dat seama după aceea că noi suntem majoritatea absolută, spanioli în comisie, membrii, secretariatul, peste tot. Deci nu știu dacă vorbim despre Brexit sau dacă vorbim despre impactul hispano-britanic al asupra acestui subiect. Studiul acesta mi se pare un studiu interesant, un studiu puternic și extrem de util pentru comisia noastră, pentru că în măsura în care fiecare dintre comisiile noastre trebuie să ne identificăm care va fi impactul Brexitului în domeniile noastre de acțiune. Acest tip de studiu ne permite cel puțin să analizăm posibile scenarii diferite. Așa cum ne-a spus Olivier și domnul Perez, vorbim aici despre estimări, despre anticipări, există multe variabile care nu știm cum vor interacționa, dar în orice caz am stabilit un cadru care să permită integrarea acestor variabile. Sunt de acord cu toate cele spuse de domnul Gheorenț, în special în ceea ce privește impactul indirect, nefinanciar pe care îl va produce Brexitul pentru politica de cooperare pentru dezvoltare. În Regatul Unit a fost uh, un guvern cu, nu cu mult timp în urmă apropiat de partidul meu, acum nu mai e cazul, dar oricum în ambele cazuri um, Regatul Unit a fost un actor puternic și angajat în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare. Și să ai o voce în Consiliul de Ministri pentru dezvoltare, o voce puternică cum e cea a Regatului Unit, e un activ pe care l-am avut și pe care îl vom pierde. E greu de înlocuit să ai pe cineva care încupă poziție de avangardă, care cataliza, catalizează celelalte acțiuni, care poate da o direcție politică. E ceva dificil de înlocuit, dar e important să facem asta. Și în acest sens, eu cred că ieșirea Regatului Unit va avea un impact negativ, cel puțin la început, din perspectiva impactului și de cooperare pentru dezvoltarea UE. După părerea mea, din cele trei scenarii, și aș vrea să mă înșel, dar cred că cel mai posibil să se concretizeze, cel puțin într-o prima etapă, este scenariul naționalist. Eu își folosi alt termen, nu naționalist, pentru că există o serie de aspecte inclusiv politice, însă am putea spune că să ne imaginăm că Regatul Unit acționează singur. Dacă eu am citit, nu știu dacă bine, dar iar nu mă poți ajuta, dar eu am citit discursul uh, Terezei mei care ar prezenta linia inițială de pornire pentru negocierea Brexitului. Și în acest uh, discurs există două elemente, nimic mai mult. Migrație, frontiere și autonom, recâștigarea autonomiei în comerțul internațional. Regatul Unit, odată ce nu mai face parte din UE, va fi un actor important la nivel uh, internațional în comerț, uh, fără să mai fie obligat să respecte normele UE. Deci va fi un actor, un jucător imperial la nivel global. Ceea ce înseamnă că există riscuri clare ca politica aceasta de cooperare să fie folosită pentru a ajuta politica externă a Regatului Unit, cel puțin, cum am spus, într-o prima etapă după Brexit, după care Evident, lucrurile se vor restructura pentru că și Regatul Unit își dorește să apare uh, un actor global care să nu fie văzut ca fiind unul egoist. Când vor avea loc negocierile, trebuie să înțelegem că nu e suficient să spunem că negocierile vor duce la un Brexit dur, la un Brexit uh, blând sau la un Brexit prietenos sau la no Brexit. Există elemente care diferă în funcție de domeniul pe care îl abordăm libertatea de mișcare cu securitate va fi un Brexit dur, dar dacă avem cooperare universitară, acolo lucrurile nu vor fi la fel de dure. Și există posibilitatea ca uh, lucrurile să fie mai puțin dure în ceea ce privește ajutorul umanitar și cooperarea pentru dezvoltare. Și cred că acestea sunt lucrurile de care ar trebui să ne ocupăm noi, ca Parlament și Comisia noastră să încercăm să ne asigurăm că rezultatul final, în cadrul Brexitului, va fi un rezultat amicabil. Prin urmare, nu trebuie să mergem în discuții cu intenții negative, din, păc- din potrivă, trebuie să păstrăm în comun, să încercăm să păstrăm în comun maximul posibil din ceea ce avem. Însă, Ceea ce va face Uniunea Europeană până la urmă depinde de toți eh, cei 27 de membri. Dacă n-ar fi existat Brexitul, ar fi depins de 28. Da, să pornim de la ideea că Brexitul se va concretiza și că va trebui să lucrăm în 27 și noi, cei 27, va trebui să păstrăm nivelul de angajamente pe care, um, care exista pentru Regatul Unit atunci când făcea parte din Uniunea Europeană. Deci, Regatul Unit ar trebui să fie un exemplu pentru cei 27 rămași, în sensul că ar trebui să ne consolidăm politica de cooperare. Nu știu ce se va întâmpla, nu știu ce fel de Brexit ne așteaptă. Cred că ieșirea aceasta poate să aibă multe efecte negative. Cred că va exista o primă etapă în care Regatul Unit va încerca să își folosească politica aceasta de cooperare pentru a deservi politica sa externă, pe care va trebui să o reconstruiască ca jucător individual, nu ca membru al Uniunii. Cred că Regatul Unit va încheia acorduri comerciale cu multe părți ale lumii și va folosi această politică în parte pentru aceste acorduri. Eu sper să mă înșel. Și Prin urmare, cei 27 de membri rămași au fiecare câte două mâini, deci 54 în total și e în mâinile noastre, cele 54 de mâini ce vom face. Și cum a spus Gheorenț, dacă avansăm progresiv, în patru ani putem crește nivelul Uniunii Europene fără Regatul Unit. Nu va fi ușor și cred că Uniunea Europeană în 27, dacă dorește să fie un actor global, va trebui neapărat să folosească în acest sens politica de cooperare și apărare. Și nu doar din punct de vedere financiar, ci și la nivelul calității ajutorului, lupta împotriva corupției, respectarea drepturilor omului. Desigur, aici nu se intru în prea multe detalii. Mulțumesc, Bogdan Venta. Grazie, Linda. Pues aquí no solo que la gente de España. Mulțumesc, Irina. Se pare că aici nu sunt doar spanioli. Îți mulțumesc pentru intervenția. Se pare că poate vorbi spaniolă. Nu pot decât să fiu de acord cu colegul Norbert. Nu mai am nimic de adăugat, dar da, trebuie să fim realiști. Și sunt de acord cu ce au spus și Enrique și Charles. Trebuie să ne dăm seama că Regatul Unit va fi ieșit din regatul din Uniunea Europeană. Au fost două fronturi în care vrea să rămână, unul care vrea să plece, iar acum uh, guvernul uh, trebuie să dea dovadă de pragmatism și sunt sigur că așa va face și când e vorba de ajutorul pentru dezvoltare, probabil că va veni cu destul, probabil că vor păstra linia aceasta și în viitor. Va fi foarte important și pentru noi. Și, pe de altă parte, da, sunt de acord cu ce se ne spune în acest raport, dar, într-adevăr, nu se știe la ce punct vom ajunge. Uh, cum spunea și colegul Norbert, și aici trebuie să menționăm câteva lucruri, să subliniem câteva lucruri, dar trebuie să vedem cum să reușim să păstrăm 0,7%. Uh, Statele membre trebuie să țină cont de acest lucru, că nu se știe exact în ce scenariu va, se va încadra Regatul Unit. Poate că ar trebui să fim mai pragmatici și să ne gândim la partea de scenariu care ne va favoriza pe noi mai mult. Mulțumesc. Nu văd alți colegi care să dorească să intervină. Am eu câteva întrebări, în schimb, legate de cifrele pe care le-ați citat. Uniunea Europeană s-a angajat să atingă 0,7% până în 2030, așa cum a spus și domnul Gheorens. Cifrele vor fi ajustate, dar din prezentarea noastră nu era clar uh, Ați uh, calculat ce va însemna plecarea Regatului Unit pentru atingerea acestui procentaj de 0,7% până în 2030 și cât de presupunând că statele membre nu își cresc în mod masiv cota de ajutor, așa cum este destul de probabil având în vedere ce se întâmplă astăzi și în general având în vedere situația economică, uh, cât de mare ar fi Uniunea Europeană ca donator? Ce pondere ar uh, avea? Deocamdată suntem cel mai mare donator din lume. Uh, am rămâne primii dacă toată lumea și-ar păstra aceeași cotă de ajutor ca până acum? Apoi, ați plecat de la presupunerea că alte țări vor acoperi diferența. Asta e presupunerea de la care ați uh, pierdut, de, de la care ați plecat aveți un scenariu în care Uniunea Europeană va crește ajutorul ca să acopere diferența. Mă întreb pe ce bază ați uh, spus acest lucru. E doar o evaluare optimistă sau pe baza unor discuții? Apoi, după ce am ascultat pe colegi, dacă ne gândim, uh, discutăm consensul pentru 2015-2030 Vechiul consens în 2005 a fost convenit sub președinția Regatului Unit și a fost un moment în care am avut o campanie uriașă pentru uh, eliminarea completă a sărăciei și noi am făcut tot posibilul pentru a determina statele membre să uh, se angajeze la aceste 0,7% și am făcut multe din măsurile pozitive care au fost uh, aprobate de comisia noastră. Și acestea, aceste măsuri au supraviețuit chiar și schimbărilor politice care au avut loc în Regatul Unit. Cred că am dreptate. Este singurul ministru care este și secretar de stat Regatul Unit este ministrul dezvoltării. Ministrul dezvoltării nu face parte dintr-un alt, dintr alt minister. Deci are o poziție mai puternică în uh, cabinetul britanic decât uh, alți miniștri în alte țări. Deci poate avea o influență destul de puternică în Consiliu și mă întreb dacă v-ați uh, întrebat cum funcționează lucrurile în practică Nu știm ce se va întâmpla, într-adevăr. Eu sper, așa cum au spus mulți colegi, că Regatul Unit va lua decizia să colaboreze strâns cu UE. Pentru, asta, pentru mine asta ar fi logic. Ar fi logic să lucrăm împreună la fața locului în țările în curs de dezvoltare. Și era logică să lucrăm împreună pentru că împărtășim multe valori și sper că acest lucru se întâmple, dar rămâne de văzut pe măsură ce progresează negocierea. Uh, Comisia Europeană nu poate comenta pe marginea acestui subiect, nu poate avea o poziție până nu demarează negocierile, așa încât dau cuvântul din nou invitațiilor noștri pentru a răspunde la întrebări. Muchas gracias por, por todos los comentarios y, y sugerencias. Vă mulțumesc tuturor pentru comentarii și pentru sugestii. Aș dori să încep printr-o lămurire cu privire la obiectivul studiului sau modul pentru care, motivul pentru care am adoptat această metodologie. Argumentul nostru nu este că impactul Brexitului va fi unul infim asupra politicii de dezvoltare și politici umanitare, ci că va fi totuși limitat, nu va fi uh, infim, dar va fi limitat, sigur, la contribuția Marii Britanii la bugetele europene pentru ajutoare. Și um, se va limita la partea operativă și la cooperarea între instituțiile britanice cu Uniunea Europeană. Și se va limita, de asemenea, la aspecte politice va fi o influență, o proiecție diferită asupra poziției Uniunii Europene. Și, mă rog, asta în măsura în care fiecare dintre contribuții, cea britanică și cea europeană, a influențat-o pe cealaltă. Deci, noi ne-am referit la impactul financiar, e foarte tangibil. Dar când uh, vorbim de faptul că impactul operativ este limitat, ne referim la faptul că, spre deosebire de alte politici ale Uniunii Europene, în cazul politicii pentru dezvoltare și pentru ajutor umanitar, nu există obstacole administrative în calea unei colaborări viitoare după Brexit între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Există instrumente în uh, cadrul cărora cele două, cele două entități ar putea să uh, colaboreze în continuare. Cât despre participarea actorilor uh, britanici în sistemul uh, european de ajutor, există mereu soluții pe partea administrativă legate, de exemplu, de înființarea unor ONG-uri uh, britanice pe teritoriul statelor membre. Cât despre aspectele politice, ce perspectivă am regrupat noi în acest uh, studiu ca urmare a interviului pe care am avut cu diferite persoane și la Bruxelles și în Regatul Unit. E bine, perspectivele sunt diferite. Nu știu neapărat dacă um, Regatul Unit a fost un elev bun um, uh, al perspectivei europene când e vorba de cooperare și ajutor umanitar. E vorba de un stat membru care, într-adevăr, a avut uh, un angajament mare și a putut să modeleze politica europeană de dezvoltare. Deci există o întreagă agentă, value for money, eficiență, rezultate și așa mai departe, sunt uh, aspecte pe care Regatul Unit le-a introdus în ajutorul uh, um, european. Și a permis o facilitare a ajutoarelor, instrumentelor. Există, de exemplu, diferite soluții care nu au avut mereu succes la nivel european, tocmai pentru că Regatul Unit, ca stat membru, a fost uh, reticent. Deci Regatul Unit a influențat direcția acestor ajutoare. Acum, dacă ne gândim că problema nu este de ordin administrativ, ci politic. Tocmai e un indicator al nivelului de angajament al Regatului Unit, um, volumele oferite și instrumentele, dar putem să observăm aceleași evoluții și în alte state europene. 12 state europene și-au redus bugetele pentru ajutoare de la criză, dar altele, încă trei pe lângă Regatul Unit, au crescut acest buget și au ajuns uh, chiar la măriri de 56%. E vorba de mm, Germania, Italia și Suedia. Deci, pe lângă aceste trei scenarii referitoare la ajutorul uh, Regatului Unit după Brexit, mai există și noile bugete și noua reacție a, a Uniunii Europene ca urmare a acestei situații. Și ne aflăm aici într-o dihotomie economică și politică. Putem să vedem uh, o situație în care Uniunea Europeană își asumă un rol de putere centrală și uh, principală pe partea de dezvoltare sau s-ar putea ca prin leadership-ul politic al unor membri eh, să existe cumva un imbold nou. Uniunea Europeană să fie lider global și multilateral în sistemul de cooperare internațională pentru dezvoltare. Cât despre posibilitățile acestea să fie Brexitul mai dur sau mai puțin dur, ei bine, aceste aspecte s-au regăsit în multe dintre interviurile pe care le-am uh, desfășurat uh, pentru acest studiu, la fel ca și posibilitatea de colaborare după Brexit. E vorba de un context până la urmă care nu se referă la faptul că există divergențe în partea de oferire de ajutoare. Deci să zicem că aici uh, există o convergență destul de mare. Dar ce am mai aflat, de asemenea, este că s-ar putea să existe niște interese ale unor actori britanici sau um, ale unor uh, actori europeni. Posibilitățile există, dar s-ar putea să existe o poziție politică a unor actori din cele două tabere, să le spunem din motive care nu au legătură neapărat cu politica de dezvoltare. Cred că mă opresc aici. În pereză. O să încerc să mai lămuresc și eu câteva lucruri, mai ales în legătură cu soft sau hard Brexit. Trebuie să ne gândim la modul în care sunt legate posibilitățile de colaborare intensă între guvernul britanic și um, autoritățile europene. Cum le condiționează Brexitul? Dacă ar fi un hard Brexit uh, comercial, uh, aceste, acest impact ar fi mare. De exemplu, avem Norvegia și Elveția, cu care există o coordonare intenție. Acestea fac parte din uh, EFTA. Ne-am gândit că Marea Britanie n-ar putea să devină um, stat uh, EFTA. Ne-am gândit mai degrabă la un scenariu politic în care în Regatul Unit se ia o serie de decizii și cadrul general uh, și în european și Regatul Unit este unul uh, stabilit foarte clar, dar, mă rog, nu e nimic uh, sigur. Pe de altă parte, se spunea că Brexit înseamnă o reducere a resurselor și a ajutorului pentru dezvoltare. Nu, nu înseamnă neapărat asta. Ba mai mult, pentru Comisia asta, pentru europeni, în general, Regatul Unit este un model în angajamentele sale pentru dezvoltare, atunci noi am putea să le urmăm acest exemplu. Ce ar fi îngrijorător ar fi într-adevăr reducerea resurselor și uh, gestionarea diferită a acestora, în scenariul naționalist și realist. Mie mi se pare, mă rog, scenariul naționalist, mie mi se pare puțin probabil, dar uh, acesta ar putea să implice nu numai că pleacă din uh, Uniunea Europeană, dar se implică în alte structuri. E clar că sunt orientări în Regatul Unit am văzut și în presă tendințele, dar trebuie până la urmă să vedem care este poziția oficială a guvernului britanic. În funcție de această poziție oficială vom verifica alocarea unor resurse care vor fi mai însemnate sau nu. Noi n-am putut să facem asta în natura sudului nostru. Scenariul realist este unul în care ajutorul pentru dezvoltare este legat de politica comercială într-o strategie mai amplă. Nici asta nu trebuie să ne preocupe atât de mult. Aș vrea, dacă se poate, să răspund la niște întrebări uh, concrete care s-au pus. Uniunea Europeană va continua să fie principalul actor um, în domeniul ajutorului în lume, în ciuda Brexitului. Dar nu o să mai fie peste jumătate din ajutoarele mondiale, va fi undeva pe la 48%. Clasamentul s-a schimbat numai dacă ar apărea scenariul naționalist. Comisia Europeană oricum ar fi pe locul 4. Nu mai suntem pe locul 3. Germania a depășit Comisia Europeană, deci acesta este cel al patrulea donator la nivel mondial și aceasta ar rămâne în continuare pe această poziție. Charles, foarte bine. Oui, madame présidente, nous avons... Da, doamna președinte, foarte multe speculații, foarte puține certitudini. Cred că am putea trage trei sau patru concluzii. În primul rând, există două lucruri care uh, justifică creșterea considerabilă a ajutorului pentru dezvoltare. În primul rând, angajamentele luate de statele membre care să fie reînnoite și repetate și care să devină în sfârșit credibile și, în al doilea rând, plecarea Regatului Unit, care ar trebui să ne facă să creștem uh, Uh, cheltuielile pentru ajutor de dezvoltare, dacă vrem să ne păstrăm ponderea. În al doilea rând, scenariul uh, întoarcerii către vecinătatea imediată a Uniunii Europene mi se pare foarte puțin realist. Țările din estul Uniunii Europene sunt uh, centrate și mai mult pe vecinătatea lor. Spania n-a renunțat niciodată la fostele sale colonii, deci practic, majoritatea țărilor în curs de dezvoltare sunt deja acoperite, deci nu mi se pare realist. Singurul uh, lucru care ar putea reduce uh, numărul de țări ar fi uh, un principiu aplicat de Comisia Europeană care să îi ajută să dispară, să elimine aceste țări de pe lista de beneficiari odată ce îndeplinesc anumite criterii. Apoi, Fondul European de Dezvoltare. Asta o să fie o adevărată pacoste, pentru că Regatul Unit uh, poate să accepte ca Comisia să gestioneze în continuare Fondul European de Dezvoltare. Deci, cu discursul care pe care l-am văzut în campania care a dominat, uh, în campania pro-Brexit, uh, Uh, comisia a fost judecată drept un monstru birocratic, deci nu prea văd exact cam cum uh, uh, am putea să facem, ar putea ei să facă în continuare ochi dulci Comisiei. Am vrut deci să fac aceste observații la începutul unei discuții care cu siguranță ne va ține ocupat multă vreme de acum încolo. Mulțumesc foarte mult, Charles, le mulțumesc și invitațiilor noștri pentru că au venit și și-au prezentat studiile și cu siguranță vom lucra pe această temă și pe viitor. It's food for thought and we'll watch this space. Okay, we... Avem la ce să ne gândim acum, pentru că avem o după-amiază plină de spaniol în această comisie. Ne întoarcem cu discuția la punctul 15, relațiile uh, politice ale UE cu America Latină și vom vorbi despre două lucruri. Îi vom, uh, auzi, îl vom auzi pe Enrique Guerrero Salom, care este raportorul de aviz în ceea ce privește un nou aviz privind relațiile sau noile politici europene în legătură cu America Latină, dar înainte de a vorbi cu el, uh, o să auzim despre un element cheie în programele UE în America Latină și anume proiectul Eurosocial. Eurosocial. Acesta este unul dintre instrumentele principale pe care le are Uniunea Euro Europeană pentru a promova coeziunea socială în America Latină. Evident, Uniunea Europeană este implicată în uh, politici de dezvoltare în America Latină, politici diferite decât cele din Africa. Dar cu siguranță vom auzi mai multe despre eurosocial astăzi. Deci întâi despre eurosocial și apoi de la domnul Guerrero despre noul aviz în ceea ce privește noua strategie a UE cu America Latină. N-am prea discutat despre America Latină de când am devenit eu președinta Comisiei. Uh, deci cred că ar fi bine să ne concentrăm pe această problemă. Deci îi dau cuvântul domnului Juan Manuel Santomecalieha, care este director la Eurosocial, la programul Eurosocial. Bine ați venit! și ne puteți explica. Mulți dintre noi nu sunt familiarizați cu programul dumneavoastră, deci explicați-ne care este proiectul și cu ce se ocupă. Vă dăm cam 10 minute. Și ce se întâmplă cu noua strategie, vă rog. Eh, bueno, buenas tardes. Eh... Bună ziua. În primul rând, vreau să mulțumesc mult pentru invitație, secretariatului, am ajuns că ați invitat să vă prezint un program care se află deja în faza a treia. A început în 2005. Am onoarea de a-l conduce de 4-5 luni de când am început. Eu, de fapt, am ajuns la finalul fazei anterioare. Am participat un pic și la discuția noastră cu privire la Brexit și despre ajutoarele pentru dezvoltare, studiul foarte interesant pe care l-au prezentat uh, colegii și mi s-a părut că este vorba de un șir virtuos um, în programul de astăzi. Eu urmând să vă prezint un program care, prin obiectivul său, prin partenerii implicați, Uh, cred că poate să reprezinte un exemplu de um, um, program unde nu contează atât de mult uh, cantitatea, deși e important așa, cât și calitatea, cât calitatea. Modul în care se poate realiza cooperarea, care este esențială. E vorba așadar de un program de succes, de succes a fost și este, la baza acestuia stă obiectivul de a contribui la coeziunea socială în America Latină. Prin coeziune înțelegem atât partea de indicatori, obiectivi, reducerea inegalităților, dar și criterii subiective, cum ar fi apartenența, consolidarea contractului social, viața în comun. Este vorba de un program care de peste 10 ani s-a um, desfășurat între Uniunea Europeană și America Latină, prin care s-au consolidat politice publice pentru coeziunea socială. În termeni uh, cantitativ, până la urmă, volumul nu este foarte mare, mai ales dacă ne uităm la efectele pe care le are. Este vorba de un consor- consorțiu care s-a ocupat um, cu Franța, Spania și Italia dar au mai fost uh, participanți uh, și din alte state membre ale Uniunii Europene. Am să mă uh, încadrez în aceste 10 minute ca să fac o prezentare a unor date de context cu privire la America Latină, în ce situație se află astăzi. Situația este foarte eterogenă între Uh, statele membre. Cei care au călătorit în această zonă știu că există um, anumite categorii de vulnerabilitate foarte mari, mai ales în țările mari, cum ar fi uh, Brazilia, Chile sau Columbia. Vreau așadar să vă prezint câteva date despre America Latină, după care am să vă prezint mai în detaliu programul nostru, Eurosocial, caracteristicile sale și modul în care am desfășurat noi cooperarea pentru dezvoltare. Cred că e un model de urmat. Am fost de curând la Paris, la OCDE, și acolo, la Centrul de Dezvoltare al OCDE, mi s-a spus că în scenariul acesta de agendă comună de dezvoltare și obiectivele de dezvoltare durabilă pentru 2030, E bine, e un cadru care nu implică mobilizarea unor resurse însemnate, ci uh, care să fie uh, distribuite foarte inteligent în politici publice pentru îmbunătățirea incluziunii și a coeziunii sociale. Haideți să vedem această prezentare. Voiam să vă prezint aici um, binecunoscutul indice Gini. E uh, ultima, ultima dată sunt din 2014, dar um, cele din grafic uh, sunt mai fiabile. Vedeți acolo statele unde nivelul de inegalitate este mai uh, scăzut sau mai ridicat. La cel mai scăzut ar fi Uruguay, Uruguay dar în uh, capătul celălalt uh, sunt statele din um, America Centrală. Știu că mm, aveți interes și în această zonă. Cei de la secretariat ne spuneau că există o intenție de a face o vizită în America Centrală. Avem așadar țări ca Honduras, Guatemala, după care urmează Brazilia, Panama, Columbia, Paraguay, chiar și Costa Rica și Chile. Vorbim de o regiune cu peste 700 mm, de milioane de persoane aflate în sărăcie și cu pături sărace care sunt foarte fragile, mai ales în contextul acesta de creștere încetinită, apoi um, a mai fost și o recesiune în regiune, acum um, creșterea o să fie undeva pe la 1,3%, deci e vorba de clase medii și inferioare care sunt uh, foarte vulnerabile, uh, mai ales când e vorba de acces la servicii, la sănătate și așa mai departe și uh, sunt afectate de sărăcie, ba chiar sărăcie extremă. Tendința mm, în ultimii ani, știți, în America Latină a însemnat pe de-o parte, niște ani de creștere foarte important uh, în regiune, după care um, s-au uh, mărit foarte mult cheltuielile sociale. Sigur, dar ratele creșterii permiteau acest lucru și acest lucru a dus la o reducere a nivelului de inegalitate a venitului, mai ales în valorile absolute și, sigur, s-a îmbunătățit și nivelul de trai. Au fost um, state în care evoluția chiar a fost foarte bună. Însă a urmat uh, criza financiară 2008, 2009, 2010, a afectat și această regiune, creșterea este în continuare afectată. Deci se vede acest lucru la nivelul PIB-ului Aici nu prea se vede foarte bine, e un uh, clasament al statelor din America Latină, tot în funcție de inegalitate. Aici vreau să vă spun că mai puțin um, uh, statele care sunt coate cu albastru mai închis, celelalte încă înregistrează sărăcie extremă la cote mari. Mai puțin în Chile, Uruguay și cumva Argentina, restul uh, statelor încă mai înregistrează um, un număr foarte mare de săraci, um, peste 70 de milioane și, um, din nou, vulnerabilitatea este foarte mare. De asemenea, noi vorbim despre un program care încearcă să contribuie la coeziunea socială, la reducerea inegalităților. Inegalitățile sunt de multe feluri și multidimensionale. Una dintre principalele tipuri, un dintre tipuri de inegalitate este Uh, cel de gen. Uh, peste jumătate din femeile din această regiune nu au venituri proprii sau um, um, sunt sub nivelurile salariului minim. Apoi câteva date cu privire la Honduras, El Salvador, Guatemala, trei state de care părea să vă interesați. De fapt, vorbim despre uh, violență foarte mare, inegalitate mare, Există cooperare strânsă cu Uniunea Europeană, Comisia Europeană pentru uh, găsirea de locuri de muncă pentru tineri, pentru bunătățirea situației justiției în Guatemala, de exemplu, unde lucrurile sunt chiar foarte delicate. Guatemala, El Salvador, uh, Nicaragua și Honduras, împreună cu Bolivia și Paraguay, sunt țări focale unde Există o colaborare bilaterală intensă, Comisia Europeană, DGDEFCO, EuropeAid. Uh, se spune că acestea se implică foarte mult în aceste state. E un context bun, care nu este asemănător cu cel din Africa, dar uh, sunt totuși uh, state um, care au nivelul de inegalitate foarte mare. De la poziția 6 în jos, toate sunt din America Latină. Noi um, ne-am gândit la acest program eurosocial care a venit ca urmare a summiturilor summit dintre Uniunea Europeană și uh, țările din America Latină. S-a discutat problema în 2004 și programul uh, social, vă spuneam că se referă la um, incluziune, la reducerea inegalităților, dar se referea și la o modalitate uh, de a trăi în comun, crearea unei încrederi care este esențială pentru ca societatea să se implice în contractele sociale și să ducă la creștere și la bunăstare. Și nu știu dacă lucrurile sunt uh, conectate, dacă merge, e un uh, videoclip. Este vorba de un judecător, un magistrat spaniol, care voia să vă spună cum ar putea să descrie programul. Nu știu dacă putem să vedem filmul. Yeah. Carol, no, can you, yeah, Carol, do you want to let her do it? Yeah. Yeah.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 sorry, Colette, I was just explaining that for those who didn't speak Spanish, there was no interpreting for the... La videoclipul nu se interpretează. Dumnealui vorbește în uh, spaniol, e mai greu uneori să se transmită uh, mesajul. Puteți să faceți dumneavoastră un rezumat. Vreau să vă arăt ce a declarat acest magistrat, care a colaborat foarte mult cu programul Eurosocial în faza anterioară, faza 2, din 2010 până în 2015 a explicat foarte bine pentru că a contribuit foarte mult la program pe partea de metodologie și încerca să explice caracteristicile programului, modul în care se cooperează. E vorba de un uh, schimb interpares între funcționari publici și din America Latină și din Europa care au uh, un parcurs de reforme în politica publică și uh, fac schimb de învățăminte pe care le-au tras în diferitele etape ale politicilor lor de dezvoltare. Deci, era interesant să deschid acest spațiu de dialog pentru politicile publice care contribuie la diferite tipuri de reforme care să ducă la o îmbunătățire a coeziunii sociale în fiecare dintre aceste state. Modalitatea aceasta a făcut că s-a înregistrat un transfer de cunoștințe dinspre Europa către America Latină. Politica de coeziune are multe în comun cu America Latină și cu alte state în curs de dezvoltare în acest sens și a fost de asemenea și un schimb sud-sud între statele din America Latină, Europa facilitând cooperarea într-un fel de structuri uh, tri- triunghi în care apărea cineva din Argentina cu cineva din El Salvador. Deci ați depășit cu mult timpul, ați vorbit 15 minute, deci vă rog să vă încheiați uh, discursul, mai aveți uh, um, prezentarea cu slide-urile, vă rog să vă terminați uh, propoziția. Deci, vă spuneam că e vorba de un program care vrea să construiască acest fel de punte între Europa și America Latină. Regiunile se apropie, mai sunt chestiuni de inegalitate care înseamnă um, modalități inovative, inovatoare de rezolvare. Europa, sigur, este îndemnată să colaboreze în continuare să mergem mai departe cu acest efort de îmbunătățire a coeziunii sociale. That, as you said, we are planning... Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, intenționăm să vizităm America Centrală în curând și sperăm să vedem proiecte eurosocial la fața locului. Acum o să-i dau cuvântul lui Enrique Guerrero pentru a ne prezenta raportul său privind relațiile politice ale UE cu America Latină. Mulțumesc, în primul rând îi mulțumesc lui Juan Manuel, nu doar pentru prezentarea pe care a făcut-o și pentru activitatea pe care o desfășoară pe plan social în America Latină, ducând acolo o parte a experienței europene și făcând legătura între actorii sud-sud, care este un mod direct de a contribui la dezvoltare. Aș vrea să vă spun că raportul pe care, avizul pe care îl vom discuta este un aviz, nu un raport al AFET, cu un caracter mai degrabă strategic și, foarte scurt, Aș vrea să vă spun că, după părerea mea, Uniunea Europeană trebuie să-și consolideze relațiile strategice cu America Latină și Caraibe. Avea nevoie de asta și înainte, ca un actor global, Statele Unite, adică să hotărască să își schimbe uh, parcursuri, să devină izolaționist, să uh, nu mai încheie acorduri cu state terțe, să încerce să izoleze America Latină. aducând riscuri în situația multor țări, inclusiv a Mexicului. Și cred că noi trebuie să ne consolidăm relațiile strategice ca răspuns și să ne transformăm într-un interlocutor global alternativ la vidul pe care l-ar putea lăsa Statele Unite. Uneori acest vid e negativ, alteori mai puțin negativ, depinde de cum stau lucrurile. În comisia noastră, noi prezentăm punctul de vedere cu privire la cooperare și dezvoltare în acest raport AFET. Și aici avem două, trei principii fundamentale. Printre acestea, America Latină, cum tocmai am văzut, este un continent cu un nivel de inegalități foarte ridicat, 16, primele 16 țări sunt toate din America Latină și apoi mai există țări care poate că la nivelul venitului mediu nu sunt sărace, pentru că au un venit mediu rezonabil, însă se confruntă cu probleme regionale, de minorități, de generații. Există diverse probleme și zone de inegalitate și Uniunea Europeană trebuie să aibă capacitatea de a avea o relație de colaborare pentru dezvoltare puternică, luând în considerare nu doar venitul mediu al țărilor, ci și analizând necesitățile obiective odată ce ele sunt identificate la nivelul fiecarei țări sau chiar la nivel regional, pentru a vedea care sunt dezechilibrele ce trebuie reparate. Și în acest sens avem nevoie de dialog, avem nevoie de negociere și avem nevoie de acorduri pentru a aborda împreună strategii între UE și America Latină pentru îndeplinirea obiectivelor durabile de dezvoltare până în 2030. În acest context, raportul cere se asează pe o serie de întrebări. În primul rând, o mai mare atenție la guvernare. Și când spun guvernare, mă refer la lupta împotriva corupției, a impunității, existența unui sistem judiciar puternic, corect, imparțial, politici de reformă a administrației. Juan Manuel tocmai ne-a spus că există multe țări care au probleme instituționale de guvernanță, violență, administrații uh, slabe, state chiar semieșoate. Deci sunt subiecte importante pe care trebuie să le abordăm. În al doilea rând, acțiune publică. S-a vorbit despre necesitatea de politici publice, pentru că dezvoltarea economică, foarte importantă, nu e suficientă pentru a reduce inegalitățile și pentru a rezolva problemele sociale care trebuie să fie uh, avute în vedere în politici publice în sectoare pe care le putem identifica cu toții. Educație, sănătate, infrastructură, politici sociale. Și trebuie să avem în vedere și sectorul privat Avem principii de bază, standarde de mediu, standardele muncii, respectarea drepturilor omului și așa mai departe. Există și perspectiva de cooperare umanitară, care este importantă, dar sigur și cea pentru dezvoltare. Dorim să existe dialog între actori, jucători, sindicate, societate civile, presă, organizații non-guvernamentale. Trebuie să se ia în considerare vulnerabilitatea climatică a regiunilor. Știm care, cum sunt lucrurile în Peru acum, dar toată zona Caraibelor um, se confruntă cu riscuri climatice și în prezent și pe viitor. Și știm că există migranți și refugianți uh, climatici și acesta este un principiu care trebuie să fie avut în vedere. Există apor, apoi inegalități și există o expresie specifică în ceea ce privește inegalitatea de gen și o mai bună coordonare între politicile Uniunii Europene, care, evident, ne arată că trebuie să avem o politică coerentă cu politica de cooperare și cu angajamentele luate la aceste reuniuni care au apărut. Summitul UE uh, America Latină Caraibe, unde ca de obicei se iau angajamente care nu se concretizează și cam atât. Nu trebuie să vă spun, pentru că asta știu toți membrii acestei comisii. Avizele sunt uh, limitate ca dimensiune, ca amploare și am făcut tot ce mi-a stat în putere, dar știu că o să vină amendamente și uh, fără îndoială textul se va mai prelungi un pic. Voi sta deschis la toate, voi fi deschis la toate amendamentele uh, care, după părerea mea, merită să se regăsească în aviz. Mulțumesc, Enrique. Domnul Diaz de Mera deocamdată dorește să intervină. Mai este și altcineva? Mai sunt alți colegi care vor să intervină ca să ne dozăm timpul. Bun, domnul Diaz de Mera. Mulțumesc, doamnă președintă. O să fac un efort, o să încerc să fiu concis. Uh, și o să încerc să acopăr cât mai multe aspecte, pentru că vreau să mă refer și la cele spuse de domnul um, Santome și la cele spuse de Enrique. Aș vrea să-i recomand domnului Santome să studieze comunicarea Comisiei în ceea ce privește viitoarele etape pentru un viitor european durabil. în ceea ce privește America Latină și Caraibe. Și în acest sens trebuie să subliniem că din punct de vedere calitativ, cele mai importante probleme apar de fapt în țările cu venit mediu. Și să calculez pe baza PIB-ului ca indicator nu e o idee bună, pentru că asta nu reflectă uh, cu adevărat ce se întâmplă <laughs> în țările respective. Pe de altă parte, femeii care proiectează, proiectează așteptări de creștere mai scăzute, în jur de 1% pentru continentul acesta american. În ceea ce privește inegalitățile, vreau să nuanțez ceva. De acord cu cele spuse în comunicarea Comisiei, indicele de sărăcie și de uh, inegalitate s-a îmbunătățit în aceste regiuni mai mult decât în alte părți ale lumii, e adevărat, dar uh, măsurile acestea deja sunt aproape epuizate. Uh, de aceea uh, trebuie să tragem un semnal de alarmă timpuriu în fața acestei situații. În continuare aș vrea să vă spun că avem lista de îndatoriri pentru acest continent și fără îndoială, aici intră creșterea nivelului de școlarizare, inovațiile și diversificarea structurilor de producție. Pentru că se știe că există probleme la nivelul calității și prețului materiilor prime. Trebuie să fie sprijinite întreprinderile mici și mijlocii și există un aspect variabil cheie, și anume buna guvernanță și eliminarea corupției endemice. S-a vorbit despre securitatea cetățenească. Aceasta are aceasta este strâns legată de trei fenomene. printre care drogurile integrarea regională uh, vine cam din, același, din aceeași parte cu coeziunea. Nu avem cum să le uh, dezlipim una de alta. Un aspect anecdotic, dar important, ca să înțelegeți care sunt legăturile noastre cu America Latină și Caraibe și în special cu America Centrală. Vrem să subliniem Uh, figura părintelui Patricio în Honduras, pe care îl cunoașteți. O să-l propunem pentru premiul Principele de Asturias. O să vedem cum uh, pentru că îi ajută pe tineri prin educație, tineri care sunt pierduți, uh, tineri care mm, sunt implicați cu droguri, cu infracțiuni și de aceea sprijin avizul acesta prezentat de Enrique și, fără îndoială, în ceea ce privește alerta timpurie, vreau să-i spun de pe acum că voi prezenta șapte amendamente pe care sper să le am în considerare. Mulțumim și pentru a ne spune proiectele în care ați fost implicat. Lola Sanchez. Mulțumesc, Linda. Mulțumesc domnului Santome pentru toate explicațiile pe care ni le-a dat și pentru eforturile făcute. Noi am vrea să discutăm despre această regiune uitată de Comisia noastră, America Latina. Am menționat-o de multe ori și la coordonator că avem impresia că intră în vigoare principiile de diferențiere și am uitat de um, oamenii din America Latina. Parlamentul lui nu i-au plăcut uh, prea mult unele dintre proiectele care s-au desfășurat în aceste țări în ultimii 10 ani și care, după cum am văzut cu grafice, au dus la creșterea dezvoltării umane. 175 de milioane de persoane trăiesc în stare de sărăcie în, stare, în America Latină, deci evident că e nevoie de atenție. Uh, Există multe țări care uh, au economii puternice, însă inegalitățile sunt dramatice. De aceea nu trebuie să privim America Latină ca pe un partener comercial. Trebuie să încercăm să încheiem o alianță între egal bazată pe solidaritate și de drepturile omului în viitorul dintre noi și America Latină trebuie să ne asigurăm că liberul schimb nu implică neapărat, trebuie să înțelegem că nu duce după sine o mai bună dezvoltare și uh, odată ce uh, Trump construiește ziduri, poate că noi ar trebui să construim punți. Am putea avea un nou uh, acord de comerț liber, uh, dar trebuie să înțelegem că acolo există încălcări flagrante ale drepturilor omului. Milagrosara, care este reținut arbitrar de guvernul Macri, guvernul Temer, Mexicul, lui Enrique Peña Neto, uh, oamenii aceștia nu au fost pedepsiți și există situații similare în uh, Honduras și lucrurile nu se opresc aici. Deci, relația noastră cu America Latina ar trebui să fie privită din perspectiva drepturilor omului și a dezvoltării durabile. În ceea ce privește diversificarea economiei, suntem cu totul de acord, pentru că am văzut că prin aceste acorduri uh, economice nu facem decât să stimulăm uh, extragerea resurselor naturale. Am văzut bananele, am văzut industria mineritului, toate acestea care favorizează uh, Uh, comerțul între cele două părți, promovarea de nișe uh, comerciale, dar nu neapărat duc la dezvoltarea umană. Noi propunem să avem politici sociale robuste prin sprijinul acordat de la buget și să promovăm accesul la sănătate, la educație publică, mm, de calitate la toate nivelurile și să promovăm buna guvernanță, condamnând corupția și impunitatea prin asistența tehnică putem crește astfel capitalul social și încrederea oamenilor în societate. Promovăm de asemenea servicii judiciare corecte, progresive și distributive, servicii fiscale care să ne ajute să combatem frauda. Vreau să-i mulțumesc lui Enrique pentru ce a făcut în acest proiect de text. Credem că e pe calea cea bună. O să propunem și noi amendamente pentru a-l îmbunătăți și sperăm că putem să ajungem la un bun rezultat. Și în încheiere două întrebări, pe lângă faptul că vreau să vă mulțumesc domnule Santome pentru prezență. Ați vorbit de un proiect de 10 ani care are impact asupra mai multor țări din regiune, dar după părerea dumneavoastră, care ar fi rezultatele concrete din perspectiva inegalității politicii fiscale și a cheltuielilor publice? În prezentarea dumneavoastră ați spus că noua ediție a programului se axează și pe chestiuni de gen. Și am vrea să știm câteva detalii cu privire la această abordare și care sunt obstacolele cu care vă confruntați pentru a pune aceste proiecte ale dumneavoastră în practică. Atât. Mulțumesc. Cred că Serviciul de Acțiune Externă va răspunde. Domnul Fernando Ponce. I don't have your name correct, I don't. Oh, yes. Well, uh, muchas gracias, señora presidenta. Y... Vă mulțumesc mult, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru ocazia aceasta. Le-am adresat comisiei dumneavoastră. Vreau să vă felicit de asemenea pentru activitatea dumneavoastră, să vă mulțumesc pentru prezentarea privind programul Eurosocial și o să facem și noi câteva comentarii. În primul rând, să vă spun, eu sunt șef de divizie ajung pentru Mexic, America Centrală și Caraibe. E vorba de 22 de state, în destul de mult, dar nu întreaga America Latină. Eu am să încerc să mă concentrez pe aceste state în comentariile mele, dar cred că ele sunt reprezentate, reprezentative pentru ceea ce s-a discutat aici. În primul rând, aș dori să vă spun că și colegii mei de la DEFCON, care se, pun se ocupă de implementare, pot să vină cu o contribuție semnificativă aici. Pentru Caraibe și America Centrală și pentru Mexic, subiectele care au fost menționate aici sunt toate de mare importanță. N-am să le repet, dar aș vrea să spun că e o ocazie, un moment bun din multe motive. Pentru că există eh, evoluția conjuncturii din nord, o expresie eufemistică. În acest context trebuie să se consolideze mm, inclusiv, incluziunea și guvernanța. Reprezintă mm, răspunsuri bune la problema inegalității și, de asemenea, respectarea drepturilor omului se află în centrul preocupării noastre, nu doar prin clauzele privind drepturile omului, dar și prin mm, activitățile noastre cotidiene cu statele acestea. S-a vorbit despre valori comune, inclusiv drepturile omului și acest lucru este fundamental. Atât. Mulțumesc. Mulțumesc. O să las pe domnul Santome să răspundă la întrebările exacte care au fost adresate. Și am și eu o întrebare legată de acest program. Știm și auzim des, cred că și Enrique a vorbit despre drepturile lucrătorilor în America Latină. Am fost abordată de lucrătorii uh, care se ocupă în agricultură de trestia de zahăr și de bolile profesionale. Uh, în programul dumneavoastră vă ocupați și de așa ceva? Mulțumesc! Eh, comienzo, în primer lugar... Da. În primul rând, referitor la problematica de gen. Întrebarea doamnei Sanchez. Toată lumea știe nu avem cum să spunem lucrurilor uh, altfel, că e vorba de culturi patriarhale. O cultură macistă, misogină. Acesta este fondul, contextul multor fenomene care au loc în America Latină, dar și în multe alte state din lume, unor chiar și în Europa. E o problemă în calea politicilor uh, de gen pentru reducerea inegalităților și pentru promovarea drepturilor și oportunităților femeilor. Deci aceasta este contextul de bază. Acum suntem într-o fază de cereri din ce în ce mai mari din diferite state mers, pentru că programul se desfășoară în funcție de cereri și este o chestiune care apare în toate. Am vizitat 5-6 state și uh, la fel, uh, în toate apar probleme care Um, se referă la acest lucru și răspunsurile se referă în primul rând la consolidarea instituțiilor de protecție, de um, sprijin pentru femei, vorbim despre institute internaționale sau naționale pentru femei. Acestea au resurse foarte scăzute și trebuie să existe o consolidare instituțională se face așadar o colaborare între unele state membre sau chiar cu unele uh, din Europa Europeană sau unele americane, latinoamericane, dar mai avansate în acest domeniu și e foarte bun. De asemenea, încă un lucru tot pe partea aceasta de gen, datele din uh, mai multe state membre. Bun, și în Europa situația diferă de la un stat membru la altul, dar um, sigur, e o problemă comună în America Latină. Noi încercăm să uh, combatem în special violența împotriva femeilor și decesele cauzate acestora. Încă o chestiune importantă se referă la bugete. Să avem bugete care să țină cont de gen, uh, indicatorii de gen să fie luați în considerare, indicatori dezagregați sunt provocări mari, dar care pot să, o dată depășite, pot să ne ducă mai departe. Acum, referitor la politicile fiscale, cred că toată lumea este de acord, probabil că dumneavoastră sunteți la curent, că au fost niște progrese interesante în ultimii ani. A crescut un pic uh, povara impozitelor, s-a modifica dinamica de redistribuție a structurii fiscale a statelor. Însă nu-i destul. Este regiunea din lume unde dimensiunea economiei este specifică, um, distribuția impozitelor este prost făcută și aici important este să facă reforme fiscale legate de impunerea directă. Este un subiect unde cad de acord și DEFCO și Comisia Europeană, dar și OCDE, Națiunile Unite, CEPAL. Iată, încă un subiect cheie. Și închei spunând că um, în ceea ce privește modul în care se cheltuiesc banii, să fim mai eficienți eficienți, cum se cheltuiesc resursele publice. Trebuie să avem politici publice orientate către rezultate, să le evaluăm și așa mai departe. Eh, Poate puteți continua bilateral, pentru că mă uit la ceas, mai avem încă un punct pe ordinea de zi. Dorește cineva de la DEPCO să spună ceva foarte rapid? Foarte rapid. DEFCO nu era pe lista mea de vorbe, vorbitori, deci doar dacă aveți ceva suplimentar de adăugat, pentru că vom avea o asemenea discuție și pe viitor, deci foarte subțin vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru proiectul de aviz și aș dori să vă spun că suntem uh, foarte de acord cu textul dumneavoastră și noi deja implementăm și mergem în direcția pe care o indicați. La fiecare punct aș putea să vă dau exemple de activitate care merge în această direcție. Foarte, foarte rapid și o să vă transmit comentarii înscris după aceea. We can have a bilateral talk. Și putem avea o discuție bilaterală. Avem un summit în octombrie cu regiunea SELAC și uh, vom discuta despre obiectivele de dezvoltare durabilă, implementare comună cu ca partener egal cu drepturi și obligații. Știm că există mm, zone de sărăcie în America Latină, dar trebuie să ne uităm la politicile publice prin Eurosocial și prin alte programe care ne ajută să avem un dialog de politici foarte intens cu toate țările din regiune, așa încât insistăm asupra unei politici fiscale echitabile, asupra colectării impozitelor și asupra politicilor anticorupție, pentru că știm că fără ele nu vom putea să convingem statele membre să ofere mai mult ajutor de dezvoltare acestor țări. Trebuie să înțelegem că și să vedem că există un efort și în țările respective pentru a rezolva aceste probleme. Aș dori de asemenea să spun că nu am redus um, fondurile pe care le acordăm regiunii. Ele sunt exact la fel ca în perioada anterioară de finanță, de programare, dar am redus alocările către țările individuale pentru America Latină și uh, Pacific, dar la nivel total suma este aceeași. Uh, acest lucru nu se aplică și ajutorului umanitar și aveți dreptate. Bugetul general pentru ajutor umanitar a fost redus la jumătate, după cum îmi spun colegii. Și în ultimul timp cererea uh, a fost de patru ori mai mare. Ni s-a explicat că nu se poate interveni decât în uh, cele mai grave cazuri de urgență. Dar noi încercăm să intervenim prin alte programe, cum facem acum în Haiti, unde transferăm bani de la DEFCO la colegii de la ECO pentru a avea o reacție de urgență. De asemenea, cu programele noastre continentale acordăm finanțare și programului SELAC și cu summitul cred că ar trebui să ne concentrăm asupra unor rezultate concrete și care pot fi atinse. Nu cred că pot să intru în mai multe detalii. Vom mai avea multe ore de discutat, dar putem face acest lucru și bilateral. Mulțumesc! Mulțumesc, o contribuție foarte utilă la dezbaterea noastră. Îmi pare rău că uh, nu ați fost inclusă pe lista vorbitorilor. Enrique, ai din nou cuvântul. Será la ultima vreme. Nu știu chiar ultimul cuvânt, dar o să fie o intervenție scurtă. Înainte să plece. Poți să ieși. Referitor la comentariile făcute de DGDEFCO. Eu sunt raportor pentru acțiunea umanitară și sunt de acord că trebuie să se transforme faza inițială a ajutorului umanitar în fază de reziliență, în fază de cooperare pentru dezvoltare, deci chiar pe linia aceasta merg. Aș dori să-i mulțumesc și lui Agustin și Lolei pentru ce mi-au spus, că o să uh, vină cu contribuții care să-mi îmbogățească raportul. Eu o să încerc să fac un joc de cuvinte în spaniolă. Enrique așteaptă să fie enriquecido, adică îmbogățit. Deci, stau la dispoziția dumneavoastră, vă aștept uh, amendamentele. și mulțumesc și comisiei în această sesiune care, iată, este spaniolo-spaniolească. Mulțumesc. Termenul limită pentru amendamente este 28 martie la prânz. Și așteptăm cu interes să lucrăm mai mult la America Latină și să avem misiunea noastră. Bun, punctul 16, acum ultimul punct de pe ordinea de zi. Am uitat să-i mulțumesc domnului Pelenda pentru, pentru ajutorul pe care mi l-a dat în acest aviz. Um, mulțumesc. Deci, la întrebărilor avem trei întrebări. 10-12 minute maximum, pentru că trebuie să ne ducem la reuniunea comună cu AFET și bugete. În ceea ce privește Fondul European pentru Dezvoltare uh, Sustenabilă. Prima întrebare din partea doamnei Heidi Hautala nu o să o citesc, dar este vorba despre modul în care uh, Comisia OCDE s-a întâlnit pe 9 martie și a vorbit despre cum va fi raportat sectorul privat către DAC, către Comisia DAC. Nu am nume din partea Comisiei, nu știu cine va răspunde la întrebare. Vă rog. Și vă rog să vă prezentați. Mulțumesc foarte mult, uh, Fabian Delcro de la DG DEFCO. Mă ocup de finanțare pentru dezvoltare. Pentru a vă răspunde, vreau să subliniez mai întâi că suntem de acord cu doamna Hautala că fondurile ODA ar trebui să fie folosite pentru implementarea dezvoltării durabile și că directivele OCDE care definesc ODA ar trebui să se asigure că se respectă principiile pe deplin. După cum știți, aceste principii au fost revizuite în Addis Abeba în 2015 și la New York. Is currently updating, uh, the și OCDE uh, actualizează directiva ODA pentru a reflecta aceste modificări. Um, agenda de uh, măsuri de la Addis Abeba pune accentul pe contribuțiile uh, sectorului privat pentru dezvoltarea durabilă și pe nevoia de a folosi mai bine ODA pentru a cataliza investițiile în țelurile de dezvoltare durabilă. OCDE lucrează la actualizarea definițiilor ODA pentru a reflecta mai bine rolul cheie jucat de sectorul privat la contribuțiile pentru dezvoltarea durabilă. În ceea ce privește principiile, OCDE DAC respectă principiile care au fost stabilite de miniștrii DAC, și anume că, sector, că instrumentul sectorului privat ar trebui să uh, reprezintă o cotă parte importantă în fondurile ODA, în același timp protejând credibilitatea ODA în ceea ce privește metoda care este negociată în momentul de față pentru a măsura, pentru a cuantifica eforturile donatorilor privați este considerat grant equivalent deci uh, echivalentul granturilor. Și această metodă este completată de măsuri de siguranță suplimentare, cum ar fi o transparență crescută și noțiunea importantă a valorii adăugate, care vrea să reflecte faptul că donatorii implementează finanțarea pentru dezvoltare acolo unde nu o face piața singură. Deci trebuie să garanteze, practic, că donatorii vor acoperi uh, lipsurile pieței. În ceea ce privește utilizarea garanțiilor, nu avem un procentaj specific în minte, obiectivul fiind să ne asigurăm că sumele din garanții sunt reflectate în directivele ODA, în special pentru a stimula utilizarea instrumentelor financiare inovatoare adică viitoarea utilizare a garanțiilor în Fondul European de Investiții în Dezvoltare Durabilă. În ceea ce privește reuniunea din 9 martie, la care s-a făcut referire aici, rezultatul a fost neconcludent, ancheta este în curs de derulare și intenționăm să finalizăm totul cât mai curând cu putință. Bine, Heidi! Mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns. Am încredere că um, într-adevăr, dacă va apăra linia care protejează integritatea și credibilitatea ODA și am o întrebare specifică legată de subvențiile ascunse în ceea ce privește garanțiile de export. Și am observat că par să existe niște dezacorduri între agențiile care se ocupă de garanțiile la export și instituțiile de finanțare pentru dezvoltare. Ambele pot promova investițiile și unor nu este atât de clar ce, ce, se poate, ce poate fi cuantificat. Aveți ceva de spus? Yes, thank you very much. Um... There are two levels to... Mulțumesc foarte mult. Sunt, uh, trebuie să răspund pe două niveluri. În primul rând, un nivel general. Bineînțeles, criteriile generale se vor aplica la utilizarea specifică a creditelor la export și a garanțiilor la export. Deci țara beneficiară ar trebui să fie listată, enumerată ca o țară beneficiară creditele la export ar trebui să fie oferite de o agenție oficială. O altă întrebare cheie ar fi cum să ne asigurăm că ar exista o condiționalitate a exportului și că nu există o subvenție aici. Sunt niște variabile pe care le discutăm în continuare, prima fiind rata dobânzii și a doua fiind nivelul de reduceri care ar fi aplicat instrumentelor. Suntem ferm convinși că orice fel de dividende posibile ar trebui să fie plătite înapoi guvernelor ca să ne asigurăm că utilizarea acestor instrumente este complet neutră din punct de vedere bugetar. Mulțumesc, mulțumesc. Trecem la următoarea întrebare, întrebarea din partea lui Enrique Guerrero, care se leagă de foametea din Nigeria, Somalia, Sudanul de Sud și Yemen. Săptămâna trecută am dezbătut în plenară și vrem să știm, vrem mai multe informații și mai multe detalii despre ce se întâmplă și ce planuri avem acolo. Doamna Malon este invitata noastră pentru a răspunde. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru această întrebare. Așa cum a spus și comisarul Ianidis, Comisia rămâne îngrijorată de situația umanitară în uh, regiunea uh, lacului Ciad, în special în uh, Nigeria, unde 5 milioane de oameni au nevoie de alimente de urgență. Comisia, la finalul anului 2015, a avertizat în legătură cu această foamete și, din păcate, la momentul respectiv, avertismentul nu a fost ascultat și nu a fost o mobilizare internațională suficientă pentru a depăși situația. Comisia Europeană din 2014 și-a accentuat uh, sprijinul uh, oferind asistentă, asistență salvatoare de vieți uh, în ceea ce privește nutriție, sănătate, protecție și așa mai departe. Anul trecut 62 de milioane de euro au fost alocate pentru uh, operațiunile de ajutor în Nigeria pentru aceste activități care sunt incluse și în strategia noastră pentru 2017. Alocarea inițială ca reacție la criza din zonă pentru acest an a fost 55 de milioane și am cerut alte 55 de, 50 de milioane din rezerva de ajutoare de urgență pentru a oferi în continuare asistență și pentru a avea o abordare strânsă cu colegii în curs de dezvoltare, în special în nord-estul Nigeriei, acolo unde lucrăm cu colegii la un pachet care vrea să consolideze reziliența populației afectate de conflicte și a sectorului public din zonă. Programul intenționează să fie o demonstrație clară că legătura între ajutor umanitar și uh, ajutor de dezvoltare poate funcționa. Este un program comun cu o, dura, uh, cu o durată de aproximativ 48 de luni și dincolo de ajutorul uh, de urgență umanitar, care este în continuare necesar, include și sprijin pentru restabilirea accesului la serviciile fundamentale, în special în domeniul sănătății, educației și nutriției, în zonele de relocare sau în zonele unde sunt returnați refugia refugiații sau strămutații. De asemenea, vrea să construiască, să ofere sprijin uh, și mm, oportunități de angajare și acest sprijin este îndreptat în special către tineri și către femei. Scopul este de asemenea și să consolideze administrația publică pentru a crește uh, livrarea durabilă de servicii publice, a serviciilor de bază. În ceea ce privește Sudanul de Sud, deocamdată 82 de milioane au fost alocate din bugetul de ajutor umanitar și sunt uh, folosite pentru operațiunile de ajutor, inclusiv 40 de milioane care au fost alocate în decembrie pentru a contracara criza de alimente. Și asta a inclus și asistența alimentară de urgență pentru populațiile din zonă, acolo unde s-a declarat foametea pe 21 februarie. Încă 100 de milioane de la EDF au fost uh, anunțate de comisarul Mimița și Italianidis plus uh, în altul uh, reprezentant uh, Federica Mogherini pentru Sudanul de Sud, din care 30 de milioane sunt îndreptate către populațiile vulnerabile din Sudanul de Sud. Asistența va fi oferită pentru femei și copii aflați în situații de risc și pentru a rezolva problema malnutriției și a bolilor. Celelalte 70 de milioane vor fi folosite pentru a oferi asistență în țările vecine, în special Etiopia, Uganda, Kenya și Sudan, pentru a Uh, ajuta refugiații din Sudanul de Sud care au fost nevoiți să fugă în aceste țări vecine. În Somalia, 65... Uh, în ceea ce privește Somalia, s-au solicitat 65 de milioane de euro din uh, fondul de urgență pentru a răspunde la criza provocată de secetă în Somalia, Etiopia și Kenya, din care 45 de milioane de euro vor fi cheltuite pentru asistența acordată populațiilor vulnerabile din Somalia acolo unde suntem la un pas de foamete. Prioritățile cheie sunt uh, asistența alimentară de urgență și tratarea malnutriției acute, împreună cu uh, furnizarea de apă și protecția animalelor. De asemenea, transferul de Barnichis va fi susținut pentru a încuraja economiile locale și pentru a oferi populațiilor locale o alegere mai mare. În toate aceste eforturi, Comisia încearcă să se coordoneze foarte strâns între activitățile de ajutor umanitar și cele de dezvoltare pentru a putea rezolva uh, cauzele insecurității alimentare și a malnutriției. În Yemen Uh, e o cursă contra cronometru. Probabil cu toții ați văzut uh, declarația subsecretarului ONU pentru afaceri umanitare care a spus că 70% din populație, 18,8 milioane de oameni, au nevoie urgentă de ajutor și 7 milioane dintre ei nu știu cum să uh, cum, de unde le va veni următoarea masă. nivelul de finanțare, din păcate, rămâne foarte scăzut. Vom avea o conferință în Geneva pe 25 aprilie, care este cogăzuită de Elveția și Suedia, un moment oportun pentru a crește nivelul de finanțare. De la începutul conflictului, Comisia a mobilizat 120 de milioane ca reacție la criza din Yemen. Jumătate din buget a fost folosit pentru asistență alimentară și cealaltă jumătate pentru a îmbunătăți accesul la um, îngrijiri de sănătate și la uh, apă curentă. Această asistență este acordată pe baze prioritare în zonele în care populația este cea mai vulnerabilă și unde nivelurile de malnutriție sunt cele mai mari. Din păcate, conflictul nu mai este limitat la um, locuri specifice și frontul de luptă se tot schimbă constant și uh, reacția noastră se concentrează pe urgențe, de aceea avem o flexibilitate geografică. Mobilizarea solicitată pentru Yemen ne va, va permite continuarea acordării de sprijin pentru a finanța aceste operațiuni uh, esențiale. Mulțumesc. Enrique, ai ceva de zis? Cum nu prea avem timp și informația a fost exhaustivă, nu pot decât să mulțumesc Comisiei și să-i mulțumesc, să le urez bun venit lui Renaud și lui Zaharias. Și tocmai am adresat această întrebare ca să lucrăm împreună împotriva acestei probleme foarte mari legate de foamea care afectează aceste state. Just, I mean, one thing about this crisis is lessons to be learned Vă reamintesc uh, care sunt învățămintele pe care ar trebui să le tragem. Uh, fenomenul El Niño a, a fost uh, un avertisment pentru noi. Știm chiar din uh, decembrie 2015 știam că va veni o secetă și că există populații vulnerabile. Și cred că întrebarea este uh, de ce nu am încercat să facem ceva? De ce nu am văzut uh, că se va întâmpla? Ba da, am văzut că se va întâmpla. Și atunci de ce nu suntem uh, pregătiți? De ce ne uh, scremăm acum să găsim fonduri? Și cred că va fi interesant să aflăm dacă pregătirile au fost mai bune în unele țări decât în altele. În Etiopia am vorbit cu ei și sunt E clar că Yemenul este o situație diferită, este în război, la fel și Sudanul, dar atunci când avem un efect al Nino, un efect al mediului, poate ar trebui să tragem niște învățăminte și poate am putea discuta din nou cu Comisia pe această temă. Cum putem împiedica să se întâmple așa ceva? Pentru că ne tot duce înapoi într-un loc unde nu vrem să mai fim. Dacă vreți să mai comentați ceva, bun, atunci putem să revenim uh, uh, mai târziu asupra acestui subiect și să repetăm învățămintele care ar putea fi trase. Sad situation. Okay. Situația este foarte uh, dură. Apoi, ultima întrebare este a mea în ceea ce privește eradicarea poliomelitei. Uh, avem niște linii bugetare mai ales pentru țările unde avem uh, cazuri de poliomielită, în Afganistan și Nigeria uh, și uh, Pakistan și poate ar trebui să știm uh, ce se întâmplă. Ian Palie. Yes, thank you, Ian Mulțumesc. Sunt șef la Divizia pentru Sănătate la DG DEFCO și vreau să vă spun că Comisia s-a angajat ferm în eradicarea poliomielitei. Știm că rămâne o problemă în zonele unde sistemele de imunizare obișnuite nu funcționează și sistemele medicale în general sunt slabe. De aceea, consolidarea sistemelor de sănătate reprezintă o prioritate a cooperării și dezvoltării Uniunii Europene. Avem o cooperare în acest sens cu mai multe state, inclusiv în Nigeria și Afganistan. Sunt cele două regiuni unde poliomielita este încă endemică la nordul uh, în Nigerie și în zona din nord, uh, frontiera dintre Pakistan și Afganistan. La, în Nigeria, Comisia a hotărât să mai um, aloce 20 de milioane prin uh, OMS, specific pentru uh, Nigeria, în cadrul acestui CFM și este însoțită de o inițiativă privind follow-up-ul um, și planul de tranziție în aceste state când o să ajungem într-o lume fără pomină mică, mai ales pe parte de resurse umane care se ocupă de problema aceasta. În Afganistan, sănătatea este unul dintre sectoarele principale ale programului um, multianual 2014-2020 cu o alocare de până la 274 de milioane de euro. În acest moment, finanțarea europeană acoperă cam un sfert sau o treime dintre toate furnizările de servicii din Afganistan și eforturile de radicare a poliomielinitei în Afganistan a fost făcut prin programul de sporire a Ministerului Sănătății Uh, pentru a implementa activități de rutină și să extinde programul de imunizare și pomenirea este o componentă principală. Finanțarea suplimentară care este alocată anume pentru intervenții pomenite nu se prevede, însă în revizuirea la mijlocul perioadei s-ar putea să apară ocazii de reorientare a programelor de sănătate și globale și regionale, mai ales către țările care sunt încă afectate de pomenită. Doamna președinte, vă mulțumim pentru această lămurire. E foarte importantă în sprijinirea eforturilor pentru eradicarea pomenite și salutăm uh, aceste eforturi. Trecem acum la punctul 17 și anume diverse. Nu văd că ar fi. Vreau doar să reamintesc colegilor că am să închei ședința comisiei noastre. Ne mutăm la AFET în sala lor pentru discuția noastră cu privire la Fondul pentru Dezvoltare Durabilă. Următoarea noastră ședință este pe 24 aprilie la ora 3 la Bruxelles. Suspendă această ședință. Președintele am obligat să mulțumesc interpreților. Ne mutăm acum la sala 2Q2 pentru sesiunea comună. Mulțumesc foarte mult!